So, uh, dear colleagues, ladies and gentlemen, I would like... Dragi colegi, doamnelor și domnilor, aș vrea să continuăm cu sesiunea de după masă. Avem un schimb de vederi cu privire la relațiile comerciale dintre UE și Norvegia și v-aș ruga să faceți liniște în sală. Dragi colegi, în ce mă privește, cred că ar trebui să ne concentrăm pe măsurile recente luate de guvernul norvegian, pe care unii le consideră protecționiste și contrare spiritului acordului. Este vorba de acea prevedere referitoare la contingentele de flori. Avem un procent de 72% maxim și um, în proiectul de buget pe 2013, guvernul Norvegiei propune să se treacă de la um, taxe um, specifice pe, uh, la un alt regim pentru carne, brânză și alte produse și uh, o astfel de schimbare de tarif sigur că ar afecta direct exporturile UE de astfel de produse, mai ales în ce privește carnea de miel. Bugetul național pentru 2013 va fi adoptat probabil de Parlamentul norvegian astăzi. Iată de ce noi l-am invitat pe excelența sa, domnul Lakevold, ambasador al Norvegiei la UE, să ne vorbească astăzi. Deci v-am invitat, uh, stimată domn, în comisia noastră pentru a ne prezenta perspectiva dumneavoastră și avea un schimb de opinii cu deputații. Stimate domnule ambasador, vă ofer întâi dumneavoastră cuvântul, după care deputații vor putea să ia și ei cuvântul. Domnule președinte, mulțumesc. Vă mulțumesc pentru că mi-ați dat ocazia să mă adresez acestei comisii. Cu permisiunea dumneavoastră, m-aș referi la trei chestiuni. Mai întâi uh, voi vorbi despre um, relațiile noastre într-o perspectivă mai largă, în al doilea rând mă voi referi la agricultură și în al treilea rând, mai concret, voi vorbi despre aspectele pe care dumneavoastră tocmai le-ați menționat în introducere. Mai întâi, în ce privește relațiile comerciale dintre UE și Norvegia, ar fi bine să amintim câteva lucruri. Norvegia este cel al cincilea partener comercial al Uniunii. Trei sferturi din uh, comerțul nostru extern este cu Uniunea Europeană. Ce privește energia, 21% din totalul de importuri din UE provin din Norvegia și 12% din importurile de petrol, tot din Norvegia. Vă dau aceste cifre doar pentru a vă da o idee despre magnitudinea relațiilor noastre economice și despre importanța pe care ele o au pentru Norvegia și sper că și pentru Uniunea Europeană și statele membre. Cu câteva excepții, relațiile noastre sunt uh, reglementate prin acordul UE-Norvegia, um, acordul privind spațiul economic european. Noi uh, putem astfel participa la piața internă încă din 94. Sigur că făcând parte din piața internă înseamnă că nu doar uh, economic ne apropiem de Uniunea Europeană, ci uh, în mai multe um, domenii, inclusiv în domeniul ocupării, domeniul educației și așa mai departe. Ieri, la Consiliu, s-a făcut o, o evaluare mixtă și Consiliul a spus că în vederea aniversării a 20 de ani de participare la piața internă, Consiliul recunoaște cu satisfacție că spațiul economic european a fost un instrument foarte bun pentru a asigura buna funcționare a relațiilor noastre, ceea ce coincide desigur cu evaluarea pe care a făcut-o guvernul norvegian în discursul în fața Parlamentului norvegian de luna trecută. Noi considerăm că acordul servește ambelor părți și vrem uh, ca și pe viitor să dezvoltăm o relație dinamică cu Uniunea Europeană. Așadar, uh, per ansamblu, ca să închei cu uh, prima parte, putem spune că relațiile dintre Uniunea Europeană și Norvegia sunt economice, politice și aprofundate și dinamice. Cred că beneficiem de pe urma lor și noi și dumneavoastră. Trecând la agricultură, am spus că, uh, cu câteva excepții, acordul amintit uh, reglementează relațiile noastre. O astfel de excepție este agricultura prevederile generale din acord nu includ și agricultura. Agricultura norvegiană are nevoie de un regim de importuri care să permită o producție internă durabilă. Nu suntem singurii care gândesc așa. Însă regimul nostru reflectă punctul nostru de plecare în ce privește producția agricolă, ca să zic așa. Evident, cu toate acestea, noi am participat la negocierile internaționale și am încheiat acorduri comerciale atât în uh, contextul OMC, cât și în contextul um, spațiului economic european. Mă refer la articolul 8, protocolul 3 și articolul 19. La articolul 8 se spune că agricultura nu este acoperită prin acordul general, iar protocolul 3 se referă la produsele agricole, în timp ce protocolul 19 ne obligă să mergem către o liberalizare progresivă a comerțului cu produse agricole. Însă această liberalizare se face în cadrul politicilor agricole respective și ținând cont de principiile de reciprocitate uh, și bilateralitate. Eu uh, cred că, în mod clar, Norvegia și-a îndeplinit obligațiile. Noi am uh, făcut mai multe revizuiri și am uh, participat la negocieri prin care am făcut concesii Uniunii Europene. Ultima rundă de concesii a fost uh, aplicată chiar uh, la 1 ianuarie 2012. Prin aceste concesii se numără dublarea cotelor tarifare pentru brânză. Dacă ne uităm la cifre, vedem că exportul de produse agricole către Norvegia din 2000 până acum a crescut cu 150%, iar în sens invers exporturile noastre au crescut cu 45%. Per total, piața norvegiană nu este deloc închisă. 50% din consumul nostru uh, de bunuri provine din importuri și din aceste importuri, 70% sunt importuri europene. Deci putem spune că 35% din peste o treime din consumul nostru total din Norvegia provine de fapt din Uniunea Europeană. E greu uh, de prezis, așa după cum spunea un uh, filosof uh, faimos, E greu de prezis ce se va întâmpla pe viitor, dar e clar că toate semnalele sunt pentru o intensificare a relațiilor și schimburilor dintre producătorii noștri și um, producătorii din UE. Și în fine, domnule președinte, aș vrea să fac o distinție clară între modificarea anumitor um, cote tarifare și pot să vă spun că modificarea tarifelor vamale nu este practic o modificare a taxelor, ci a clasificărilor vamale. De fapt, era vorba de o clasificare care fusese implementată greșit timp de mai mult timp. Eu nu sunt un expert din punct de vedere tehnic, dar uh, avem uh, în uh, Norvegia Uh, importuri de flori care au uh, fost um, aduse cu taxe vamale de 70%, vorba de hortensii, Hydropea miofila. Și um, aceste plante au fost clasificate ca arbuști timp de mult timp. Când însă autoritățile norvegiene s-au sesizat, au luat pur și simplu o hotărâre administrativă, astfel încât uh, planta s-a reîncadrat așa cum ar fi trebuit să fie de la bun început. Nu am nicio îndoială că exportatorii care putuseră să exporte într-o altă categorie, sigur că nu s-au bucurat atunci când planta respectivă a fost reîncadrată, dar acest lucru nu are nimic de a face cu politica comercială sau cu deciziile politice ale guvernului norvegian. Trecerea de la un regim tarifar la altul se justifică astfel. În bugetul pe 2013, guvernul a propus ca șase tarife pentru uh, brânză, carne de vită și carne de miel să aibă o altă valoare tarifară începând cu 1 ianuarie 2013. Nu știu dacă decizia a fost deja luată, dar așa după cum bine ați spus în introducere, Parlamentul va lua o hotărâre cu privire la întregul buget astăzi. Ei bine, această modificare este pe deplin în conformitate cu obligațiile noastre OMC. Putem opta fie pentru taxe specifice sau pentru taxe ad valorem. Noi am optat pentru prima opțiune. Și faptul că am uh, folosit um, uh, regimuri specifice s-a dovedit uh, nebenefic pentru noi în timp. De aceea am optat pentru a face o schimbare. În orice caz, acest lucru nu amenință în niciun fel concesiile pe care UE le-a făcut că, pe, pe care UE le-a primit de la Norvegia prin acord, inclusiv concesia pentru brânză și pentru carne de vită și de miel zeci de mii de tone suplimentare. Articolul 19 din acord spune că liberalizarea treptată a comerțului se va face în conformitate cu politicile agricole ale celor două părți și pe principiul reciprocității și a beneficiilor pentru ambii parteneri. Aceste lucruri apar, deci, uh, la articol 19. Acolo am spus că se menționează creșterea cu 150% a exporturilor din UE către Norvegia din 2000. Noi suntem gata să continuăm dialogul cu Uniunea Europeană în conformitate cu angajamentele și procedurile din acordul încheiat. După cum vă ziceam, ieri s-a reunit Consiliul și în concluziile comune, se spune că Consiliul uh, așteaptă să vadă următoarea revizuire a relațiilor, care va fi publicată în 2014, relațiile comerciale dintre UE și Norvegia pentru a demara negocieri în sensul um, cerut de articolul 19. Cam asta a fost, domnule președinte. Am încercat să vă dau o imagine de ansamblu, să vă explic uh, cum funcționează politica noastră agricolă și să clarific câteva fapte și cifre. Atât, mulțumesc! Președintele, mulțumim foarte mult, domnule ambasador, pentru această trecere în revistă. Înainte de a da cuvântul deputaților, ar trebui să dăm cuvântul și Comisiei Europene. Domnul Luc de Marti reprezintă astăzi Comisia, domnul Luc de Minif Mă scuzați, uh, vă rog. M-aș bucura dacă ne puteți spune care este poziția dumneavoastră, deoarece domnul ambasador a vorbit despre contingente netarifare. Poate ne explicați ce înseamnă acest lucru. Chiar nu se aplică un tarif și ce presupune acest lucru pentru exportatori? Ei trebuie să plătească ceva pentru a obține astfel de contingente sau ce înseamnă efectiv acest termen? Vă rog să ne explicați. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc și pentru promovare. Sigur că nu uh, îl voi contrazice pe domnul ambasador. Pot să spun că, pe ansamblu, avem uh, relații comerciale solide, bine reglementate cu Norvegia, care, într-adevăr, este al cincilea partener ca importanță pentru noi. Totuși, uh, datoria noastră este să ne aplicăm mai mult asupra părților care nu merg așa de bine. Ar trebui să spunem că relația noastră cu Norvegia este benefică, mai ales pentru Norvegia, deoarece deficitul în relațiile comerciale este de 36% în favoarea Norvegiei. Am uh, asistat la evenimente recente care au fost uh, discutate la consilieri Și, din păcate, nu sunt uh, de acord cu domnul Amastor, care spune că măsurile luate de ei nu sunt protecționiste sau nu se doresc a fi protecționiste, deși așa se pare că sunt. Pentru că dacă crești taxele de la 10 la dacă crești contingentele de la 0 la 72%, orice ai spune, mi se pare că e o măsură protecționistă. Iar dacă mai iei măsura și peste noapte, mi se pare că dă destul de prost. Exportatorii uh, sunt uh, clar defavorizați eu nu sunt exportator, nu pot să fac o distinție foarte clară între uh, o situație sau alta, dar îmi dau seama că și eu aș fi bănuitor când cineva îmi spune dintr-o dată că, iată, în ultimii 20 de ani am uh, aplicat un regim greșit și dintr-o dată trebuie să achităm taxe de 72%. Celelalte produse despre care aminteați, printre care și brânza, și ele se confruntă cu o creștere de 10 ori, uh, de 5 ori mai mare la carnea de miel, de 2 ori mai mare la carnea de vită. Vă dați seama că și acestea ne bucură foarte tare și uh, nici nu mai are rost să explică că în momentul de față, mai ales la brânză, nu este uh, chiar momentul cel mai propice pentru a îngreuna viața exportatorilor noștri și mai mult. Din nou, Norvegia este cea care trage beneficiile de pe urma relației noastre privilegiate. Am invocat aceste chestiuni în mai multe întâlniri bilaterale cu partenerii norvegieni și în noiembrie domnul comisar Cioloș s-a întâlnit cu omologul său, iar ieri comisarul de Gucht s-a întâlnit cu ministrul de afaceri externe și a exprimat uh, îngrijorările și regretul nostru cum că nu este cea mai uh, potrivită perioadă pentru a crește gradul de protecționism. Ieri, Consiliul SE a spus în concluzii că este împotriva creșterii protecționismului. Deci, aceste măsuri norvegiene sunt uh, destul de prost prost uh, inspirat acum. În uh, următoarea frază din concluziile Consiliului se spune că UE regretă profund uh, decizia guvernului Norvegiei de a-i crește taxele vamale, cre- trecând la un regim ad valorem pentru produsele agricole. Iar UE încurajează puternic uh, Norvegia să își retragă această decizie. Avem, iată, un întreg paragraf care urmează celui citat de domnul ambasador. Deci avem măsuri care nu numai că merg împotriva spiritului acordului, ci și împotriva literei, deoarece articolul 19 este foarte clar. El prevede obligația ca părțile să examineze orice dificultate, orice obstacol în calea comerțului cu produse agricole și partenerii noștri norvegeni nu ne-au consultat înainte de a lua astfel de măsuri. Și apoi ni se mai spune foarte clar uh, în acord că părțile vor uh, încerca să facă o liberalizare treptată a comerțului. Nu putem spune în niciun caz că o creștere a tarifelor până la 72% sau de 10 ori sau de 5 ori sau de 2 ori înseamnă o liberalizare a comerțului. Conform acelui așa acord, obligația este să ne întâlnim uh, mai des decât o facem, uh, însă din 93, de când există acest uh, acord, ne-am întâlnit doar de două ori, nu odată la doi ani, așa cum ar trebui. Deci măsurile sunt și împotriva literei și împotriva spiritului acordului, așa că cerem guvernului norvegian să suspende aceste măsuri până la sfârșitul anului. Și cu siguranță ne rezervăm uh, și posibilitatea de a apela la căi de atac. Sper că v-am răspuns, domnule președinte. Ca să răspund și la întrebarea directă pe care mi-ați lansat-o, sistemul de contingente este reglementat printr-un mecanism de licitații. Prima licitație a avut loc în 2011 pentru brânză și um, prețul mediu a fost de 24,98 de coroane per kilogram, ceea ce într-adevăr e un preț apropiat de uh, prețul contingentelor norvegiene. Mulțumesc! Mulțumesc, Luc Devine, foarte mult! Mulțumesc și pentru uh, lumina suplimentară adusă asupra concluziilor Consiliului. Acum dăm cuvântul deputaților. Domnul Fellner. Aștept să-și pună toată lumea căștile. Da, mulțumesc, uh, domnule președinte. Voiam să spun, în primul rând, că mă bucur foarte mult că avem o delegație importantă din Norvegia astăzi printre noi. Uh, îl avem și pe ambasadorul Norvegiei, ceea ce arată importanța relațiilor comerciale UE-Norvegia și cred că am vorbit prea puțin despre aceste relații în cadrul comisiei noastre. Și este păcat că astăzi vorbim despre relațiile comerciale UE-Norvegia în contextul taxelor care au fost uh, impuse. Vorbim despre 277% la brânză, 229% la carne sunt uh, taxe, aș spune, extrem de drastice. La produs... vorbim cu producătorii de lactate din Suedia, Înțeleg că ei se gândesc la o oprire completă a exportului de brânză din Suedia spre Norvegia. Nu știu dacă ați urmărit ieri evenimentele uh, și protestele fermierilor din domeniul produselor lactate în fața Parlamentului European, însă ne așteaptă foarte multe provocări și nu știu dacă vom putea să le răspundem provocării în ceea ce privește agricultura europeană și sper că vom putea face asta totuși împreună, fără bariere, fără obstacole în calea comerțului și fără o oprire a relațiilor comerciale dintre UE și Norvegia. citeam uh, The Economist ieri și mă uitam la economia Norvegiei, o evoluție foarte interesantă în Europa, un procent de creștere de 5%, creștere, da, un lucru despre care, pe care îl vedem atât de rar în uh, Europa astăzi. Șomaj 3,1%, um, comerț excedentar, protecționismul începe într-o țară atunci când ea se confruntă cu criza economică și atunci de ce asistăm la măsuri protecționiste la o țară care nu are astfel de probleme? Sau este mai degrabă ceva legat de alegerile care, alegerile care au loc în curând. Uh, Vorbeam despre articolul 19, alineatul 2 din uh, tratat, care spune că părțile contractante trebuie să încerce să realizeze o liberalizare progresivă a agriculturii și a comerțului. Acesta este obiectivul fixat. Și mă întreb cum contribuie aceste măsuri la liberalizarea relațiilor uh, comerciale dintre UE și Norvegia. Acordul vorbește și despre obligațiile reciproce, ceea ce este bine. Și asta înseamnă că dumneavoastră vă așteptați ca și Uniunea Europeană să vă impună niște taxe vamale, pentru că asta înseamnă reciprocitate. De asemenea, acordul spune că trebuie să fie benefic ambelor uh, părți și mă întreb care este acest beneficiu reciproc. în uh, și, și, și acum un punct de vedere personal, Norvegia cred că uh, ar trebui să intre în Uniunea Europeană și să poată să contribuie uh, cu propria expertiză. Uh, aduc aminte despre conflictele, discuțiile pe care le-am avut uh, uh, cu Comisia atunci când Norvegia era uh, acuzată de practici antidumping. Am apărat Norvegia atunci și astăzi îmi pare rău să văd că Norvegia nu susține liberul schimb și preferă să adopte măsuri protecționiste și nu înțeleg de ce. Uh, nu avem de-a face cu elemente tehnice, nu avem de-a face cu o uh, schimbare minoră a procentelor de taxe și atunci mă întreb de ce trebuie să acceptăm astfel de măsuri dacă Norvegia nu permite fermierilor europeni să-și mai vândă produsele în, uh, în țara lor. Dacă nu mai sunt alte luări de cuvânt, spune domnul președinte, permiteți-mi să spun și eu câteva cuvinte. Sunt uh, surprins să văd uh, o diferență între ceea ce este posibil din punct de vedere juridic chiar dacă serviciul juridic al Comisiei și-a exprimat uh, îndoielile în acest sens, dar oricum diferența între ceea ce este posibil din punct de vedere juridic și ceea ce se întâmplă, aș spune, în relațiile de uh, prietenie sau în discuțiile um, prietenești, pentru că astăzi trebuie să vedem ce se întâmplă în Parlamentul norvegian, uh, măsurile adoptate care vor intra în vigoare la 1 ianuarie, nu numai că nu, că nu sunt legale, dar contravin acestor relații de prietenie, acestor relații cordiale între, Uniunea Europeană și Norvegia. Este vorba despre produse agricole. Înțelegem că în domeniul agriculturii există um, mai multe produse sensibile. Da, suntem conștienți de asta și putem înțelege ceea ce se întâmplă, de exemplu, în sectorul produselor din carne. Însă la hortensii nu cred că este vorba despre niște produse uh, sensibile pentru aprovizionarea cu alimente a Norvegiei. S-a vorbit și despre contingentele și despre produsele fără contingente. și s-a vorbit și despre taxele vamale care trebuie aplicată. Ei bine, la produsele la care nu se aplică taxe vamale, aici, într-adevăr, trebuie luate o serie, trebuie luate o serie de măsuri. Și din punctul nostru de vedere este vorba despre măsuri protecționiste și am spus foarte clar că nu ne dorim acest lucru în relațiile noastre cu Norvegia. Sper că veți ține cont de mm, poziția Comisiei și de poziția celor care s-au exprimat uh, în cadrul Parlamentului European. Sigur, nu este vorba despre o poziție oficială a Comisiei noastre sau de o poziție oficială a Parlamentului European, însă v-aș ruga să uh, înțelegeți că nu suntem deloc mulțumiți de această mm, întărirea măsurilor protecționiste în Norvegia. Mulțumesc, domnul Scholz. Aș dori să fac și eu o observație. Deja de ceva vreme vorbim în comisia noastră despre negocierile care au avut loc, am avut și un raport, ne-am spus părerea despre raportul respectiv, am vorbit despre am discutat problematicile ridicate acolo și în cadrul negocierilor poate că poziția noastră nu a fost suficient de precisă. Trebuie să cerem celor două părți, Comisia Europene și Norvegiei, să uh, spună uh, într-un mod foarte transparent care este subiectul negocierii, care sunt problemele cu care se confruntă și asta pentru ca noi să putem să cerem, dacă este nevoie, informații suplimentare. Sigur că se acceptă anumite excepții dacă acestea au fost negociate, dar atunci când ne dăm seama că până la urmă este vorba despre produse importante pentru Uh, una din, sau cealaltă dintre cele două părți, atunci trebuie să ținem cont de toate elementele. Trebuie să ne asigurăm că aceste negocieri au loc într-un mod transparent pentru a se evita să mai ajungem uh, la astfel de situații. Mulțumesc, domnul președinte, nu mai văd nicio solicitare de luare de cuvânt și acum voi re da cuvântul domnului ambasador al Norvegiei dacă dorește să facă niște observații suplimentare. Mulțumesc. Thank you very much, uh, Mr. Chair. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Am ascultat, bineînțeles, uh, cu mare atenție tot ceea ce s-a spus aici și voi transmite aceste declarații a autorităților mele Permiteți-mi câteva considerații concise și sper constructive. În ceea ce privește lipsa de consultare, tarifele în Norvegia fac parte din bugetul total și în pregătirea și, și, și pregătirea bugetului global al Norvegiei este unul din procesele cele mai complexe și cele mai uh, secrete, dacă vreți, un lucru care se întâmplă în toate statele membre Uniunii Europene. Dumneavoastră nu aveți aceeași uh, procedură pentru că aveți uniunea vamală, dar pentru noi taxele vamale și tarifele fac parte din proiectul uh, de buget total. În momentul în care aceste informații au devenit oficiale, am informat Comisia și Serviciul European de Acțiune Externă asupra aspectelor care erau în pregătire și uh, urma să avem un proces constructiv de îndată ce informațiile deveneau oficiale. Lucru pe care l-am și făcut la toate nivelurile, la nivelul comisiei, comisarilor și la nivelul experților. În ceea ce privește spiritul și litera, știu că lucrurile sunt percepute diferit. Însă, în ceea ce încercam să explic în uh, prezentarea mea introductivă este că dacă punem aceste aspecte în contextul realizărilor pe care le-am obținut de la începutul implementării articolului 19, pentru mine asta nu înseamnă protecționism, ci o realizare semnificativă pentru dumneavoastră, dar și pentru noi. Și am spus că suntem gata să continuăm pe această linie, bineînțeles. și am încercat să explic și impactul imediat. Cifrele reale privind nivelul tarifelor, etc., sunt un lucru, însă dacă ne uităm la impactul real, considerăm că acesta va fi destul de neglijabil în viitorul apropiat. La brânză, existau două linii tarifare acolo din 14. Deci nu este <laughs> sfârșitul exporturilor de brânză către Norvegia, nici de cum. Sunt numai două linii tarifare. La uh, produsele fără contingente. Acolo, într-adevăr, am folosit sistemul de licitații, dar care nu este Uh, neapărat uh, ceva des întâlnit în uh, sistemul internațional de um, comerț, deși multe țări le aplică. Toate acestea trebuie puse, sigur, și în contextul OMC. Asta pentru a vă arăta că nu este vorba despre o invenție a Norvegiei. Și acum despre dialog. În prima mea intervenție v-am spus că acordul privind spațiul economic european conține instrumente care permit acest gen de dialog și Consiliul Spațiului Economic European s-a mm, exprimat în concluziile de ieri. și suntem gata să continuăm acest dialog cu instituțiile noastre. Și în cele din urmă, mă bucur că am avut ocazia să explic în fața comisiei dumneavoastră poziția noastră și să răspund uh, întrebărilor dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru această ocazie. Mulțumesc foarte mult. Mulțumim foarte mult, domnule ambasador. Aș dori să dau cuvântul Comisiei Europene pentru câteva observații suplimentare. Mulțumesc, domnule președinte, pentru că mi-a acordat din nou cuvântul. Foarte pe scurt, o să fac doar trei observații. În primul rând, l-am ascultat pe domnul ambasador, a spus că tarifele reprezintă o decizie unilaterală legată de bugetul norvegian, dar aș dori să reamintesc tuturor că acordurile internaționale sunt uh, și ele uh, decizii naționale și în cazul în care o uh, prevedere națională contravine dreptul internațional, dreptul internațional prevalează. În al doilea rând, sunt de acord cu domnul ambasador când uh, spune că suntem uh, informați, dar e o, uh, un lucru uh, când uh, informezi, una e să informezi un partener în legătură cu o decizie și alta e când o iei unilateral și în ce privește relațiile cu Parlamentul, un, o nouă taxă pentru aceste două linii de brânză reprezintă 277%, ceea ce înseamnă că dacă vindem, dacă exportăm un euro de brânză, ne va costa 277 de euro pentru orice importator norvegian. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Uh, știu că președintele nostru, domnul Moreira, uh, urmărește îndeaproape aceste uh, chestiuni. A spus că o va continua să o facă. Aș dori să mulțumesc foarte mult domnului ambasador pentru că ne-a acordat o parte din timpul său prețios astăzi și aș dori să fac o observație. Ați, probabil că știți că această ședință este transmisă pe internet, probabil că guvernul dumneavoastră știe ce ați spus astăzi deja. M-aș bucura dacă ați Uh, dacă ați uh, revizui uh, decizia dumneavoastră și ați, ați reduce contingentele tarifare. Acum trebuie să trecem la punctul 19, accesul bunurilor și al serviciilor din țări terțe pe piața internă a achizițiilor publice din Uniune și procedurile de sprijinire a negocierilor referitoare la accesul bunurilor și al serviciilor din Uniune pe piețele achizițiilor publice din țările terțe. So this is the first exchange of views for a very... Avem un prim uh, schimb de vederi pentru un dosar foarte important care deja a atras foarte multă atenție. Comisia a revizuit recent directivele cu privire la achizițiile publice de pe piața internă, însă uh, pentru prima dată Comisia propune un nou instrument <clears throat> care are ca scop stimularea negocierilor și înlesnirea accesului uh, uh, pe uh, piețele țărilor terțe a Uniunii Europene pentru achizițiile publice. Ne bucurăm de acest lucru pentru că probabil că foarte multe firme doresc să participe la aceste achiziții publice. Uniunea Europeană a fost întotdeauna a sprijinit întotdeauna acordurile Uh, privind uh, achizițiile publice de la OMC și de aceea Comisia a simțit nevoia să propună acest uh, instrument și M-aș bucura ca după ce îmi fac eu prezentarea ca raportor pe această temă, m-aș bucura dacă Comisia ne poate spune ce a propus Comisia și de ce. Domnul Melich de la DigiTrade ne onorează cu prezența. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, președinte. Ar trebui poate să prezint această propunere. A fost uh, numită protecționistă, dar eu am venit aici să vă conving exact că e pe dos. Și aș uh, pune puțin lucrurile în context. Comisia consideră că, mai ales în vremuri de criză și de constrângeri bugetare, uh, liberalizarea și deschiderea piețelor reprezintă soluția cea mai bună aceasta este premisia introducerii mere și pornim de la ideea că piața europeană este deschisă. 90% uh, din piața noastră este deschisă uh, companiilor din țările terțe, dar o, nu e o situație cu care ne confruntăm și în aceste țări terțe. Accesul companiilor noastre pe aceste piețe este restricționat, uh, avem probleme de concurență în alte părți Uh, din lume nu e doar un fapt, ci e un curent, o tendință care este în uh, progresie uh, mm, s-a spus de foarte multe ori că în America se spune cumpărați produse americane, dar și în alte zone există aceste tendințe să impui restricții în procesul de achiziții publice celor care vin din alte părți din lume. Uh, care sunt problemele? În primul rând, lipsa de influență. Încercăm să convingem aceste țări să participe la acordul privind achizițiile publice de la OMC, deci să-și deschidă piețele, dar de fiecare dată când discutăm uh, despre situația actuală, noi spunem că suntem, iată, piața noastră este deschisă, deci nu avem niciun fel de pârghie de manevră. Deci uh, piața noastră este astfel construită. Directorii nu avem uh, niciun uh, uh, temei juridic privind accesul companiilor noastre pe piețele terțe și e o realitate pe care încercăm să o corectăm prin astfel de instrumente. În lipsa unor astfel de, de, de reguli clare, țările noastre au uh, încercat să pătrundă pe piețe, în unele zone au reușit, în altele nu, dar nu există niciun fel de coerență. Deci încercăm să ne asigurăm ca piețele să se deschidă, deci acest uh, proiect ar putea fi o încurajare pentru alte țări să-și deschidă piețele. Dorim să avem uh, oportunități suplimentare, să exportăm, să creștem, dorim să avem un, condiții egale pentru toată lumea având în vedere accesul pe piețele noastre, pe piața internă cum procedăm. Propunerea are două piloane, dar principiul de bază este deschiderea. Uh, uh, deci, uh, piața europeană va fi deschisă oricărui tip de achiziție publică. Restricțiile vor fi excepționale. Și apoi, un al doilea pilon, posibilitatea ca entitățile să excludă um, entitățile contractante să excludă ofertele a călor valoare Ehm, este mai mare de 50% doar dacă comisia dă undă verde. Deci dacă comisia consideră că e necesar, se poate uh, proceda la o excludere. Și după o analiză detaliată, uh, dacă Comisia ajunge la concluzia că uh, această țară terță discriminează accesul companiilor europene pe piața sa, atunci se poate ajunge la concluzia că restricția accesului în toate cele 27 de state membre să fie necesară. Deci uh, vom încerca să uh, spunem țărilor care de fiecare dată ne închid ușa nas că putem și noi proceda la fel. Deci, obiectivul nostru principal îl reprezintă să încurajăm pe ceilalți să își deschidă piețele. Deci, uh, acum în bilanț al situației actuale, nu avem un Uh, uh, o politică cuprinzătoare, uh, nu avem niciun fel de pârghie, avem o piață internă fărâmițată și de aceea de aici riscul de protecționism care este tot mai mare, tot mai multe entități, tot mai multe state membre consideră că e momentul să-și închidă piețele și pe viitor vom avea o politică cuprinzătoare de achiziții publice, iar Comisia va avea mai multă marjă de manevră în acest sens în negocierile internaționale. Domnule președinte, e o propunere comusă, ă, ă, um, comună și deci aș vă dori să vă rog să lăsați și pe colegul de la Digimark să exprime poziția lor. Aș dori să spun câte ceva despre uh, aspectele legate de piața internă Într-adevăr, această propunere armonizează concepte, conceptele pe baza cărora um, autoritățile sau entitățile contractante pot respinge o cerere de achiziție publică pentru o, dintr-o țară cu care Uniunea Europeană nu a, uh, are niciun fel de acord. Deci, ideea principală este reciprocitatea. Deci, uh, trebuie să ne asigurăm că uh, Uh, pentru contractele cu valoare pentru 5 milioane de euro oricine poate participa, dar pentru contractele cu o valoare mai mare se poate uh, exclude oferta în cazul în care nu se garantează accesul pentru companiile europene pe piețele acestor țări. E un aspect foarte important și un ultim aspect, trebuie să explicăm că numărul de contracte care pot fi acoperite de aceste prevederi reprezintă cam 46, 40% Uh, din uh, contractele pe care Uniunea Europeană le încheie anual. De deci 60% sunt uh, deja deschise. Mulțumesc foarte mult reprezentanților Comisiei Europene și acum aș dori să fac și eu câteva observații preliminare în calitate de raportor pentru acest dosar. Mulțumesc Comisiei pentru că ne-a prezentat detaliile acestui dosar. Din păcate, în trecut am avut foarte multe întârzieri pentru că comisiile competente nu s-au putut pune de acord uh, în ce privește repartizarea competențelor. Am ajuns la o soluție bună, cred eu, și aș dori să mai spun că există și alte trei dosare în ce privește piețele de care se ocupă Comisia IMCO și care vizează aceeași problemă a uh, achizițiilor publice. Și sper că împreună vom reuși În trecut am avut un uh, dosar asemănător și am impresia că ne confruntăm cu aceleași probleme. Eu ce nu îmi doresc e să asistăm la o repetiție uh, a celor ce s-a întâmplat cu Meidin. Ceea ce figura la, în raportul uh, Muscardini uh, a fost introdus, introdus în raportul Mendes la Consiliu și după aceea dosarul Muscardini a fost trecut pe trecut pe tușă, a fost lăsat pe tușă timp de 2 ani și acum uh, regulamentul a fost uh, abrogat. Eu aș uh, dori să ne asigurăm că nu, acest dosar nu va fi tratat la fel. În primul rând, am, cum, cum intenționez eu să, pre, să procedăm, în primul rând am optat pentru un calendar care ne oferă suficient timp de-a lungul timpului uh, Eh, de-a lungul eh, săptămânilor am discutat eh, cu reprezentanții Consiliului, ai statelor membre și am înțeles că există la Consiliu acum o minoritate de blocaj care nici măcar nu dorește să abordeze această chestiune. Și așa cum am spus și înainte, nu îmi doresc uh, să asistăm la o situație asemănătoare cu cea uh, a dosarului Made in. Deci sper să acordăm suficient timp acestui dosar pentru a ajunge la un acord pe această temă și înainte să uh, discutăm acest subiect în comisie, mă bucur că am uh, uh reușit să uh, abordez uh, reprezentanții Consiliului. Așa cum am spus ieri, în dezbaterile cu președinția irlandeză, am spus că nu mă deranjează dacă uh, calendarul va fi modificat, dacă ne accelerăm noi procedurile, dacă vom uh, uh, devansa puțin data propusă, dar cred că Parlamentul, atâta timp cât nu a votat, va fi mai puternic, pentru că întotdeauna putem să rediscutăm acest subiect în comisia noastră și astfel putem avea dezbateri cu celelalte instituții decât dacă am fi votat deja. așa s-a întâmplat, eh, cum s-a întâmplat cu Medin. Am impresia că aici la Parlament avem o majoritate destul de vastă în favoarea acestui text și m-aș bucura să folosim eh, săptămânile viitoare pentru dezbateri eh, intense în legătură cu schimbările necesare și cu ameliorările posibile. Am trecut în revistă anumite aspecte din 2004 pentru utilități. Am avut în conformitate cu articolele 58 și 59, aveam am avut posibilitatea de a exclude achizițiile publice străine. Aceste articole nu au fost folosite nici măcar o dată în ultimii 8 ani, dacă nu mă înșel. Și cred că e inutil să avem uh, un regulament care uh, acoperă întreaga uh, piață privind achizițiile publice dacă aceste articole 58 și 59 nu au fost folosite nici măcar o dată în ultimii ani. Deci dacă două articole dintr-un regulament nu au fost nici măcar o dată folosite, cred că ar trebui să ne gândim să ne tragem singur concluziile și poate să uh, schimbăm uh, regulamentul. Și încă un aspect, sper că vom uh, reuși să votăm acest text și să tratăm uh, subiectul cu mare seriozitate și împreună să ne gândim la modul la, la ce articole ar trebui să fie menținute sau nu. Mă întreb dacă ar trebui ca articolul 6 în legătură cu municipalități și colectivitățile locale care uh, participă la politicile europene sau dacă nu ar fi mai bine să ne axăm mai mult pe articolele mai vaste, pe articolele mai importante, articolele 8 și 10. Deci îi rog pe raportorii din umbră să uh, Uh, participe eventual la o ședință la Strasburg săptămâna viitoare, să ne gândim împreună la ce putem face, la dezbaterile pe care dorim să le organizăm și aș dori să acord posibilit- această posibilitate și raportorilor din umbră, pentru că cred că avem o majoritate suficient de vastă la Parlament și cred că dosarul Made In ne-a arătat că dacă nu avem o majoritate suficient de mare, nu putem uh, obliga Consiliul să își uh, schimbe poziția. Cred că ar trebui să avem un dialog real cu Consiliul, pentru că sunt convins că dacă nu reușim să obținem o soluție în prima lectură, putem uh, uh, riscăm să ajungem la uh, dialoguri tripartite, apoi în a doua lectură și deci nu vom putea finaliza acest dosar înainte de viitoarele alegeri europene, ceea ce nu ar fi în interesul nostru. Deci am spus, avem această majoritate la Parlament. Sper să ajungem la o soluție cu Consiliul în primă lectură pentru a uh, finaliza acest dosar la timp. Calendarul meu poate vi se pare uh, generos, dar scopul meu este să nu repetăm încă o dată scenariul din. Vă mulțumesc. Acum îi dau, uh, dau cuvântul raportorilor din umbră, care sunt prezenți uh, cu toții astăzi în primul rând, colegului Șușta din partea grupului SND. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi, vreau să spun că noi, uh, sigur, uh, vom onora invitația de a ne întâlni la Strasburg. Cred că ar fi foarte util să ținem o întâlnire cu raportorii pentru a analiza mai în profunzime această chestiune. În al doilea rând, e clar că și noi suntem de acord cu ideea acestui regulament, îl sprijinim, deoarece achizițiile publice reprezintă un sector foarte important. Am înțeles că um, în reglementările internaționale există destul de multe deficiențe, iar uh, în ce privește țările emergente, nu știu, poate ar trebui să găsim un alt termen, să nu le mai numim emergente, deoarece emerg deja de multe vreme și au devenit competitive. Aceste țări nu fac parte din acordurile uh, pe care le avem încheiate noi și nu avem deci un cadru de reglementare internațional care să stabilească reciprocitate. Așa că un astfel de regulament ca cel de față e foarte util. Noi suntem foarte interesați de articolele 6, 8 și 10 din regulament, care considerăm că ar trebui detaliate suplimentar. multe din uh, prevederile acestea, sigur că um, se regăsesc în cele trei directive care se află în dezbatere la Comisia IMCO. Comisia a votat deja cu privire la un aviz în acest sens. Problema este destul de sensibilă și uh, vedem că trebuie să existe o comunicare și o cooperare transversală între noi și Comisia IMCO. Am putea să ne acordăm un timp mai mare de reflexie și uh, să nu uh, vizăm doar achizițiile care trec de pragul de 5 milioane de euro, ci ar trebui să ne gândim uh, și la cele sub acest prag în anumite sectoare, date fiind importanța și rolul IMM-urilor pe care noi dorim să le protejăm, cred că ar trebui să ne gândim deci și la licitațiile care se situează sub pragul de 5 milioane de euro. Raportorul și uh, președintele au exprimat oarecare temeri și eu sunt de acord, trebuie să acționăm cu prudență. Totuși, Aș spune că nu putem să rezolvăm această problemă, care este o problemă politică, amânând și așteptând să vedem ce se întâmplă. Nu putem să repetăm uh, greșelile din trecut, ci să înțelegem mai clar ce dorește Comisia, ce dorește Consiliul. Aș vrea să știu cât de departe intenționează Consiliul să meargă cu propunerea pe care o avem. În cazuri similare am observat un anumit comportament din partea Consiliului pe care putem, cred, să-l anticipăm și în acest dosar. Dacă e așa, cred că putem de pe acum să suspendăm lucrările noastre sarcina Comisiei și a Consiliului, cred eu, este să conlucreze în cadrul relațiilor instituționale, interinstituționale, prevăzute în acquis. Între Comisie și Parlament există o relație puternică și Consiliul ar trebui să fie parte a acestei relații. Trebuie să vedem dacă Consiliul își dă seama de importanța acestui dosar și de faptul că țările emergente, care nu mai sunt atât de emergente, au nevoie de sprijinul Uniunii Europene în drumul lor către democratizare, drepturile omului și o mai bună distribuție a bunăstării. Deci aceste țări au emers deja din uh, starea în care se aflau. Ele evită democrația și uh, drepturile omului, nu aderă la setul de valori al Uniunii Europene. Nu cred că putem să le mai numim țări în uh, curs de dezvoltare sau țări emergente doar pentru a le justifica abordarea. În încheiere aș vrea să spun că temerile pe care le-am auzit exprimate aici, um, și anume să nu repetăm uh, experiența pe care am avut-o cu uh, regulamentul Made In, e bine, uh, aș putea spune că avem totuși o diferență între acest dosar și cel Made In. La achizițiile publice avem totuși um, un act legislativ mai vechi, Vechile directive conțineau o clauză de reciprocitate. Aceasta nu mai apare în noile directive. Și noi am uh, dat deja votul nostru. În curând va vota și Comisia IMCO, deci va deveni lege comunitară. Dacă însă nu acționăm coerent și nu avem un acord între cele trei instituții, practic Uniunea Europeană va face un pas înapoi, va fi un regres și nu ne vom proteja interesele, nu vom insista pe reciprocitate. Amendamentele la directivă vor trebui votate și ele la IMCO. Acest uh, regulament va avea caracter obligatoriu. Dacă însă nu reușim uh, să îl adoptăm într-o formă corectă, înseamnă că nu le vom oferi niciun fel de protecție în ce privește achizițiile publice. Noi uh, nu suntem uh, mulțumiți deloc de faptul că opiniile noastre nu au fost preluate la IMCO. Mi se pare că, pur și simplu, nu reușim să progresăm în ce privește acest regulament. Stăm pe loc. Dacă nu ni se preiau aceste temeri, înseamnă că ne vom trezi cu o directivă care permite oricui să vină și să ia parte la licitațiile noastre publice, fără a se supune unor condiții. Am vrea să evităm acest scenariu. Noi, da, suntem de acord să mergem la întâlniri cu ceilalți raportori, dar, repet, nu seamănă situația cu regulamentul MEIDIN. Noi uh, vrem să instituim un sistem prin care să ne protejăm și să oferim garanții companiilor noastre. Președintele, mulțumesc. Metin cazac este următorul pe listă, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, doamnelor și domnilor, și eu consider că această dezbatere este foarte importantă și foarte binevenită. Salut ideea raportorului de a organiza o întâlnire cu raportorii din umbră pentru a pune la punct o strategie unitară în ce privește propunerea pe care ne-a transmis-o Comisia Europeană. Cum ziceam, este vorba despre un dosar uh, care vine la momentul oportun, un dosar uh, important și în care Parlamentul European are un rol de jucat. Achizițiile publice sunt uh, una dintre politicile cele mai controversate, dintr-un motiv precis. Pentru că ele presupun contracte guvernamentale care sunt uh, finanțate din banii contribuabililor. Sectorul public și sectorul privat uh, trebuie să coopereze și apar două obiective care uneori intră în contradicție. În primul rând, uh, sigur că vrem să obținem prețul cel mai avantajos pentru contribuabil. În al doilea rând, Vrem să sprijinim uh, interesele companiilor noastre. Aceste două obiective sunt legitime, adesea însă ele ne duc uh, la extreme, deoarece tot încercând să obținem uh, prețul cel mai mic, facem rabat la calitate și uneori trebuie să dăm preferință monopolurilor ceea ce înseamnă că afectăm comerțul. Eu cred că dezbaterea noastră nu ar trebui să se axeze pe principiul reciprocității, pe principiul comerțului liber sau protecționismului, dacă suntem pro sau contra, ci din contra. Eu, ca liberal și democrat, aș vrea ca noi să punem accentul pe alte aspecte foarte importante. Anume, prin ce abordare am putea să sprijinim companiile noastre? Cum am putea face astfel încât partenerii comerciali din țările terțe să-și deschidă piețele și, mai ales, ce fel de instrumente putem să oferim Comisiei Europene pentru ca aceste obiective să poată fi îndeplinite în negocierile uh, în domeniul comerțului internațional. Eu cred că această abordare a fost prezentă în propunerea comisiei, propunerea pe care o avem în față. Adică um, o abordare în sensul uh, convingerii țărilor terțe să-și deschidă piețele către companiile europene. Da, știu că există prevederi la OMC privind uh, licitațiile de stat și noi suntem parte semnatară, dar, așa cum uh, spuneau colegii, ne uh, confruntăm cu concurență din partea unor economii emergente foarte mari care nu au semnat acordurile OMC, care nu au acorduri de liber schimb cu Uniunea Europeană, China de pildă. Așa că ne lovim de multe obstacole iar uh, politica de achiziții publice internaționale are și ea câteva deficiențe. Pe de o parte, noi ne deschidem piețele către companii din țări terțe, care însă nu ne oferă același tratament, în schimb. Noi suntem privați de posibilitatea de a participa pe piețele lor în aceeași măsură și nu avem un instrument uh, care să ne permită să facem acest lucru. Iată de ce eu uh, sprijin ceea ce se propune prin propunerea de regulament, anume prevederile de la articolele 8 și 10. Se spune acolo că avem nevoie de studii preliminare, de consultări și dacă nu reușim să cădem uh, la un acord, la o înțelegere acceptabilă pentru toată lumea, trebuie să încercăm să adoptăm altfel de măsuri. Sigur că e nevoie și de un reglaj fin, de o ajustare. La articolul 6, după părerea mea, avem uh, prevederi destul de contradictorii cu uh, cele din prima procedură. Nu văd cum cele două pot să coexiste în același document. Cred că se poate ajunge la situații dezagreabile. De pildă, dacă Comisia Europeană lansează o procedură de consultare sau comandă un studiu împotriva Braziliei, conform procedurii de la articolele 8 și 10 și în același timp respinge un ofertant într-o achiziție publică, un ofertant brazilian, e bine, acest lucru, sigur că pune la îndoială prima procedură lansată cu partea braziliană. Care ar fi efectul aici? Credeți că astfel vom uh, reuși să determinăm uh, Brazilia și să-și deschide piața sau orice altă țară terță? Sau, din contră, vom obține efectul contrariu? Probabil că efectul pe care îl vom obține va fi ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. Așa că eu cred că n-ar trebui să pierdem din vedere principalul obiectiv, deschiderea piețelor terțe, să nu facem ceva care să ducă la închiderea lor. Și vă rog să țineți minte acest lucru în discuțiile viitoare. Președintele, mulțumim foarte mult, Metin. Acum îi dau cuvântul lui Ianic Jadot din partea verzilor. Merci, monsieur président. Euh, Mulțumesc, domnule președinte. Această revizuire se înscrie în uh, revizuirea altor directive privind achizițiile publice și vedem asta uh, Uh, și când e vorba despre directiva generală privind piața internă, vedem acolo integrarea criteriilor sociale și de mediu, un lucru pe care îl salutăm. Dar, totuși, sunt puțin surprins de această propunere de regulament în contextul de astăzi, în contextul crizei economice profunde, în contextul dezindustrializării puternice a Uniunii Europene. Așadar, Având în vedere toate acestea, mi se pare ciudat că putem spune că a cumpăra produse americane, buy American, este ceva greșit. Oare nu avem și noi câteva lecții de politică industrială de învățat de aici? De învățat de la Statele Unite în acest context de criză? Pentru că dacă înțeleg bine obiectivul fixat de comisie, acesta este următorul să dispunem de un instrument de presiune care potențial să poată să permită și uh, represalii pe piețele noastre împotriva acelor țări care nu și-au deschis piețele uh, de achiziții publice produselor noastre. Vă reamintesc că numărul de licita, de achiziții publice câștigate pe piețele noastre de către companii străine este de asemenea foarte redus. Poate că va evolua, dar oricum, în general, autoritățile contractante pun în general suficiente criterii tehnice care fac ca până la urmă achiziția publică să fie câștigată de o întreprindere din țara respectivă. Sigur că există și excepții care s-ar putea uh, multiplica și care ar putea ridica probleme. Dar suntem într-o logică în care ne dorim o deschidere mai mare a pieței achizițiilor publice din uh, celelalte state terțe. Și sigur, există problema pieței din China, care este destul de închisă și aici, într-adevăr, problema reciprocității este legitimă. Însă, nu ar trebui să amestecăm state de genul Chinei care sunt care poate că nu sunt țări dezvoltate din punct de vedere al venitului mediu al locuitorilor, dar care sunt totuși uh, mari puteri din punct de vedere comercial și industrial. Dar există și alte tipuri de state și bilanțul pe care îl putem extrage din politicile de liberalizare ale acestor state este că acestea au avut de pierdut, au, au pierdut instrumente de uh, politică comercială în momentul în care au renunțat la taxele vamale, având de altfel și un sistem de fiscalitate foarte slab. Ca urmare, aceste state nu mai dispun de venituri bugetare, dar nici instrumentele publice nu mai sunt instrumente care să vină în favoarea politicilor de dezvoltare. Deci să vedem ce gen de piețe ne dorim să deschidem. Și tot am repetat un lucru. Um, Statele Unite, China, Brazilia au într-adevăr politici comerciale care vin în serviciul unor politici industriale clare, puternice, dar, spre deosebire de asta, Uniunea Europeană consideră că această logică de a avea o politică comercială care să fie în serviciul politicii industriale este greșită. Noi uh, aplicăm conceptul invers și nu înțelegem că politicile noastre comerciale trebuie să vină în sprijinul unei politici industriale comune europene. Cred că trebuie să avem o logică de deschidere care să pună accentul pe interesele noastre defensive în acest context de criză. Și uh, logica noastră trebuie să se bazeze pe interesele noastre și în contextul viitorului apropiat. Pentru că dacă nu ne punem aceste, nu ne punem aceste obiective, atunci vom avea o marjă de manevră financiară foarte redusă. și lipsa acestui obiectiv pur și simplu mă surprinde. Nu înțeleg de ce uh, achizițiile publice nu sunt văzute ca un instrument de politică industrială. Nu suntem mulțumiți de această propunere de regulament și considerăm că achizițiile publice trebuie să fie în serviciul economiei europene. Fără să amestecăm lucrurile și fără să punem aici totul, dar am avut dezbaterea săptămâna trecută despre dumpingul chinez. O să-mi spuneți că nu se referă la regulamentul de față, dar totuși parțial se referă, pentru că atunci când Europa este parte uh, din OMC, împreună cu Japonia, împotriva Canadei pe o politică care introduce preferința geografică în achizițiile publice, ceea ce face Canada este să-și ajute uh, întreprinderile locale într-un sector uh, foarte important și preferă să încurajeze, să, să mm, privilegieze întreprinderile mici și mijlocii locale. Nu mi se pare a fi un lucru paradoxal în lumea în care trăim. Și văd că Comisia respinge uh, Uh, politica americanilor de a încuraja um, cumpărarea, achiziția de produse și servicii americane. Sper că, Daniel, în calitate de raportor, vei uh, susține această dezbatere și o vei aduce și în comisia noastră, pentru că mi se pare interesant să vedem cum astăzi uh, marile politici industriale din America sau din China pe care poate că le putem contesta din punct de vedere al dumpingului, e bine, nu le putem contesta din punct de vedere al voinței pe care o au și nu putem face asta nici măcar în numele comerțului liber sau în numele acestei mari deschideri pe care ne-o dorim. Deci uh, sper că Daniel Caspari vei aduce această dezbatere în comisia noastră. Mulțumesc și acum îi dau cuvântul doamnei McClarkin de la ECR. Mulțumesc! Achizițiile publice în Uniunea Europeană reprezintă 19% din uh, PIB, ceea ce ne arată importanța subiectului despre care vorbim și importanța propunerii de față. Înțeleg că în, a, uh, astăzi traversăm o criză economică și trebuie să obținem mai multă valoare de la banii europeni, de la banii contribuabililor europeni. Uh, Mă bucur că Comisia este prezentă astăzi și a vorbit și, și va lua cuvântul și sper că ne vor răspunde la întrebările pe care le avem pentru a înțelege mai bine care sunt obiectivele și liniile directoare ale acestei uh, propuneri și de unde izvorăște ea. Uh, mai precis, în ceea ce privește consultarea pe care ați făcut-o cu um, agenții economici și cu statele membre, înțelege, înțeleg că există o, un sprijin pentru o propunere completă. Aș vrea să știu la ce state membre vă referiți în acest proces de consultare. Și la fel, aș vrea să înțeleg mai bine ce s-a întâmplat uh, atunci când s-a făcut evaluarea de impact și uh, ce s-a întâmplat cu lipsa de proporționalitate pe care uh, ați remarcat-o în momentul acelei uh, evaluări de impact. Am citit uh, cu interes studiile realizate de Camera Internațională de Comerț care sunt preocupate de um, creșterile costurilor care pot atinge până la 60% în anumite contracte din acest domeniu. Sigur că ne dorim cu toții să obținem cel mai bun obiectiv, cele mai bune rezultate. De asemenea, cred că statele membre sunt uh, preocupate și de plonul fundamental, libera circulație a bunurilor. Și mă întreb dacă există o problemă aici și dacă ați primit um, consiliere juridică pentru a clarifica această problemă. Care este părerea serviciului juridic aici? Care este părerea Serviciului European de Acțiune Externă? Pentru că vorbim foarte mult despre comerț, despre întărirea comerțului, despre impactul asupra relațiilor externe. Uh, și aș dori să știu uh, mai multe din partea comisiei. Să aflu mai multe din partea comisiei aici. Mulțumesc foarte mult. Mai am doi colegi pe listă. Mulțumesc. Și eu cred că este o propunere foarte importantă și sunt de acord cu colegii și cu raportorul care au spus că avem nevoie de mai mult timp și avem nevoie de un acord asupra obiectivelor pe termen lung ale acestei propuneri. Dacă vorbim despre accesul pe piață, trebuie să ne gândim și la dezbaterile din ultimul timp, um, dezbateri legate și de investitori. De ce nu se vorbește și despre investitori? Și în ce măsură se vor deschide piețele? Dacă situația macroeconomică este diferită de la țară la țară. Ieri am nu, cred că chiar astăzi s-a votat uh, acordul UE uh, Columbia-Peru. Ieri am avut discuția și mă întreb ce înseamnă asta? Concret, pentru companii, va constitui acest acord un avantaj pentru dezvoltarea companiilor în acele țări? Sunt mai multe dosare care sunt legate de această propunere. Și dumneavoastră ați vorbit și despre regulile noastre și despre compatibilitatea lor atunci când uh, ne plasăm într-un context exterior Uniunii Europene. Compatibilitatea instrumentelor prevăzute și a obiectivelor comerțului liber. Trebuie să ne punem în câteva întrebări și în acest sens. Și sigur trebuie să facem legătura și cu capitolele care au fost deja lansate în acordurile de liber schimb. Și în cele din urmă, cum spunea și Ianic, cred că este esențial să nu uităm că discutăm despre această propunere într-o situație economică uh, foarte specială a Uniunii Europene și cum vom răspunde acestei situații. Vom prefera să deschidem să facem o deschidere care să fie echivalentă cu deschiderea pe care ne-o vor uh, oferi partenerii uh, toate lucrurile sunt legate între ele, politica industrială, politica de ocupare, politica economică și cea socială. Cred că nu trebuie să ne grăbim și să discutăm bine lucrurile cu IMCO și să ne punem de acord asupra obiectivelor uh, instrumentelor. Dank. I now have, uh, three... Mulțumesc. S-au mai înscris încă trei colegi, domnul uh, Fielner în primul rând, după aceea Weber și Lange. Mulțumesc foarte mult. Eu o să am o poziție foarte critică. Aș dori să fac uh, patru observații, dacă nu mă înșel. De ce uh, să începem cu achizițiile publice? De ce să începem uh, acest uh, text legislativ? Din punctul meu de vedere, important este să avem un proces uh, foarte Uh, echitabil pentru oameni care doresc să obțină bani de la guvern, deci fără corupție și așa mai departe. Procesul să fie echitabil. În al doilea rând, să obții cel mai, rezultatul cel mai bun pentru o sumă cât mai mică. Uh, pentru că contribuabilii asta așteaptă de la noi, respectiv să obțină valoare pentru banii lor. Și din acest punct de vedere, cred că această propunere, sincer, e greu de înțeles. Ni s-a spus și Comisia a fost foarte cinstită când ne-a spus că uh, a fost uh, numită protecționistă. Uh, unul din locurile unde s-a spus acest lucru a fost la OMC și fostul nostru comisar Pascal Lamy în lista măsurilor protecționiste care urmau să se aplice a vorbit și despre aceasta și nu mă mândresc cu acest adjectiv. De asemenea, Comisia ne mai spune, uh, ca să ne liniștească cumva, că 60% din piețele noastre vor rămâne deschise. Uh, mi se pare că e o cifră destul de elocventă uh, când se spune că nu vom fi protecționiști, dar și că 60% din piețe vor rămâne deschise. Și cred că e rău având în vedere contextul economic la nivel mondial, criza economică și așa mai departe. Uh, faptul că asistăm la o tendință uh, protecționistă tot mai accentuată și e rău că Uniunea Europeană își aduce și ea contribuția la această tendință. Un al doilea aspect, din o perspectivă strict europeană, când Uniunea Europeană trece printr-o criză economică, e greu de înțeles, pentru că vorbim, nu știu de câte ori am ascultat, uh, l-am ascultat pe Barroso vorbind de uh, uh, investiții, de stimulente, câți bani vor fi injectați în sectorul privat pentru a relansa economia și așa mai departe. Și nu văd cum această legislație uh, Uh, va afecta economia decât făcând-o și mai costisitoare. Dacă, într-un fel sau altul, excludem uh, um, licitațiile uh, ieftine din achizițiile publice, nu rezultatul, consecința va fi că cheltuielile guvernamentale vor fi și mai costisitoare. În orice caz, nu avem cum să tolerăm o astfel de situație, nu având în vedere situația actuală a uh, guvernelor. Uh, Ministrii de Finanțe sper să examineze această uh, măsură, să vadă care ar fi consecințele acestei uh, măsuri. Dacă uh, regiunile ar adopta această poziție, care ar fi uh, costurile economice care ar decurge din aplicarea ei? Recunosc, așa cum spunea și Comisia, că e o încercare de a deschide piețele altundeva, de a le încuraja să se deschidă. Acestea ar fi consecințele pozitive. Dar mă îngrijorează că faptul că nu acesta va fi efectul scontat. Uh, nu pentru că uh, americanii spun cumpărați produse americane, noi putem veni cu o contrapropunere să spunem haideți să deschidem piețele europene. A trecut mult, uh, au, au fost mult prea multe obstacole în calea comerțului internațional și cred că nici reacția Chinei nu va fi, iată, am făcut o greșeală, haideți să ne deschidem piața. Nu, cred că vom asista la o tendință contrarie. Și, în fine, dar nu în ultimul rând, uh, în, aceste, în rândul acestor remarci critice, poate că am, n-am înțeles eu foarte bine, dar nu cred, pentru că se repetă acest lucru. Comisia a spus că uh, ne temem că vom avea o piață internă fragmentată pentru că unele state membre vor încerca să uh, se amestece în uh, aceste achiziții publice și că dacă am avea o abordare armonizată, vom avea o reacție responsabilă și vom pune capăt fărâmițării pe piața internă. Se vorbește Uh, foarte mult despre acest uh, aspect. E ca și când comisia ar fi obligată de statele membre să facă ceva și nu cred că e comisia pe care mi-o doresc eu. Dacă statele membre ar face ceva în acest domeniu care ar duce la o fragmentare, o fragmentare a pieței uh, interne, aș dori ca Comisia să acționeze ca un gardian al tratatelor și nu să uh, cârpăcească așa greșelile făcute de statele membre. Nu, Comisia ar trebui să se asigure că regulile sunt uh, uh, puse în aplicare și nu, că, nu să nu fie intimidată de către statele membre și să facă chiar ce vor uh, acestea. Și în fine, o uh, întrebare. Țările care fac parte din acordul de preferințe, uh, uh, acordul privind achizițiile publice sunt excluse? Nu știu, punem sub semnul întrebării acest acord privind achizițiile publice de la OMC? Dacă spunem, iată, avem acordul GPA și nu avem încredere și venim cu propria noastră contraofertă, cu programul nostru, poate că ar trebui să anulăm acest acord privind achizițiile publice, care ar fi trist în sine. Sper, în orice caz, că aceste țări care sunt parte de acordul privind achizițiile publice sunt excluse. Mulțumesc. Domnul Weber acum. Din punctul meu de vedere, acest raport sosește prea târziu. Ar fi trebuit să sosească mult mai înainte și chiar din capul locului aș dori să spun că Uh, avem tot interesul să irosim cât mai puțin timp, uh, deci uh, că ar fi bine ca acest acord să fie, să intre în vigoare cât mai repede, pentru că dacă nu obținem un comerț loial și echitabil, un schimb echitabil și just, protecționismul de stat va fi regula care se va um, aplica peste tot. Tendințele protecționiste sunt foarte puternice în statele membre și singura reacție la această tendință protecționistă în stil vechi ar fi un comerț just și echitabil, care să se bazeze pe trei principii, reciprocitatea, echilibrul și respectarea normelor internaționale, rezultate uh, în urma convențiilor. Mă gândesc la multe, multe țări emergente, respectul drepturilor de proprietate industrială și intelectuală. Când spun uh, reciprocitate, mă refer mai ales reciprocitate cu partenerii noștri, marile țări uh, dezvoltate și uh, țările emergente, care deja au emers. Pe de altă parte, în legătură cu relațiile cu țările mai puțin dezvoltate și țările ce, în curs de dezvoltare, țările cele mai uh, sărace, cred că în schimburile cu aceste țări ar trebui să domnească asimetria pentru a le încuraja să evolueze. Când spun reciprocitate, de exemplu, dacă China o poate obține, de exemplu, o, poate câștiga o achiziție publică, publică ca să construiască un tronson de auto, autostradă între Varșovia și Berlin, atunci autoritățile noastre publice ar trebui să primească același lucru în China, în domeniul transportului rutier, al echipamentului, în domeniul uh, căilor ferate sau al telecomunicațiilor. Știți că astăzi e imposibil pentru că aceste piețe sunt închise uh, etanș și nu mă refer doar la China. Dacă uh, Bombardier, o companie canadiană, câștigă în țara mea, în uh, Franța, construcția unor rame de metrou și de tren, de exemplu, uh, atunci întreprinderile noastre, companiile noastre ar trebui să poată câștiga uh, o piață echivalentă în Canada. Ori asta nu se poate și nu putem vorbi deci de reciprocitate. Uh, nu avem niciun motiv să negăm această realitate, acest fapt. Europa reprezintă o mare putere comercială și economică. Suntem și rămânem prima putere comercială și avem o uh, marjă de negociere foarte mare, foarte vastă. Exporturile chineze în Europa sunt de 293 de miliarde de euro. Exporturile europene înspre China reprezintă 150 de miliarde puteți face singur calculul. Deci putem negocia cu chinezii și de altfel facem acest lucru cu un uh, oarecare succes, pentru că Uh, piața chineză, în urma eforturilor noastre, se deschide pas cu pas, mult prea lent, dar trebuie să continuăm. Cum să continuăm? Nu trebuie să, uh, să uh, ne pierdem speranțele în fața represaliilor. Dacă vrem să obținem piețe achiziții publice în China, atunci, dacă nu putem obține achiziții publice în China, nu trebuie ca chinezii să poată obține achiziții publice la noi. Pentru că Uh, pentru contriabilul uh, nostru va fi mult mai bine, nu va mai putea galopa șomajul. Deci, constat că piețele noastre publice, achizițiile publice sunt mult mai deschise decât cele ale uh, partenerilor noștri și uh, e un lucru dovedit. Noi, europenii, recurgem mult mai puțin la uh, Uh, arsenalul de apărare al OMC-ului decât principalii noștri uh, contracandidați. Depunem mult mai puține uh, recursuri, facem apel pe, apeluri mai puțin pentru măsurile antidumping, pentru clauzele de salvgardare sau pentru cauzele antisubvenție. Ori, marea majoritate a companiilor din țările emergente sunt scandalos de mult subvenționate și astfel ne impun o concurență uh, neloială care distruge pur și simplu uh, ramuri industriale de la noi. Mă întreb cât timp vom uh, um, uh, sta cu mâinile în sân fără să reacționăm. Deci textul acesta este foarte bine, este bine pregătit, bine inspirat. Reciprocitatea reprezintă principiul care trebuie să fie impus în primul rând și aș dori să fie impus cât mai repede pentru că cu adevărat Uh, suntem uh, într-o competiție. În țările europene, apelul acesta înspre uh, protecționism, European Buy Act sau numit altfel, dacă nu îl contracarăm cu o politică valabilă, țările protecționiste vor câștiga bătălia în detrimentul nostru al tuturor. Mulțumesc, domnul Lange, acum. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, sunt foarte multe puncte comune între pozițiile colegilor, dar există și o diferență fundamentală în pozițiile dumneavoastră. Uh, mă refer mai ales la intervenția domnului Fielner. Noi nu considerăm că prețul cel mai mic, cel mai ieftin, trebuie să fie criteriul principal în achizițiile publice. Noi considerăm că ar trebui să primeze calitatea și nu doar dumpingul uh, social și dumpingul uh, salarial. Domnule Fielner, am adoptat un raport cu privire la politica industrială pe care uh, l-ați votat și dumneavoastră și am spus că în achizițiile publice noi ne dorim să se țină cont și de elementele de politică industrială. Am menționat două astfel de elemente. Am dorit să consolidăm inovarea și, de asemenea, am dorit ca și protecția mediului să fie încurajată. Deci, dacă ținem cont de aceste elemente, nu se poate spune că oferta uh, sau prețul cel mai mic uh, trebuie să câștige sau să predomine în achizițiile publice. Banii contribuabililor trebuie să fie cheltuiți pentru a consolida politicile industriale în Europa. Există o serie de, normă, de norme care trebuie uh, puse în aplicare. Și aceste norme, sigur că trebuie să fie uh, bine definite. Când entități contractante din alte țări încearcă să se implanteze în Europa, trebuie ca ele să respecte și uh, Uh, ele uh, normele europene. Și trebuie să spunem acest lucru la, pe șleau. Trebuie să fim foarte transparenți. Avem aceste norme în Europa și dorim ca uh, toată lumea să le respecte, nu ca în alte țări uh, în care nu prea știm uh, în funcție de ce criterii se acordă achizițiile publice. Deci trebuie să fim foarte transparenți, să spunem care sunt criteriile în baza cărora noi facem deschiderea piețelor uh, publice. Există criteriile de calitate care sunt foarte importante tot ce cerem noi din partea companiilor europene când participă la licitații toate aceste criterii trebuie respectate și de alte companii. Există domenii în care companiile europene uh, De exemplu, dacă luăm uh, industria construcțiilor, să zicem un exemplu din Kazakhstan, acum când vine în minte, acolo condițiile de muncă sunt așa cum le știm mult mai proaste în Kazakhstan decât în Europa. Deci dacă convenim că și calitatea ar trebui să reprezinte un criteriu, condiția trebuie să fie aplicată reciproc. Și apoi trebuie să găsim un mecanism prin care să putem implementa toate acestea. Acum, dacă propunerea legislativă de față este calea cea mai potrivită pentru a face acest lucru, nu știu, rămâne de văzut. Sunt uh, de acord însă cu cei care spun că ar trebui să respectăm aceleași principii ca și la transportul rutier. Siguranța înainte de toate. Siguranța e mai importantă decât viteza. Însă n-ar trebui să amânăm dosarul la nesfârșit. Președintele. Mulțumesc, Bernd. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Frank, te rog. Domnule președinte, dragi colegi, mă alătur uh, preopinenților. Într-adevăr, nu putem să ne bazăm pur și simplu pe niște noțiuni atât de binevoitoare. Revin la cele ce se spuneau uh, în legătură cu respect, cu reciprocitate. Există foarte multe țări terțe care nu fac niciun fel de efort uh, spre noi. De exemplu, să ne gândim doar la licitația privind metroul din uh, Londra sau atitudinea Japoniei care se concentrează pe industria automobilului. Există multe alte sectoare în care vedem astăzi că nu există reciprocitate. Dar acest lucru nu se limitează doar la licitațiile publice. Săptămâna trecută la Strasburg discutam despre dumping și despre panourile fotovoltaice care vin din China. După care am discutat uh, despre silicon, uh, siliconul produs în Germania. E bine, astăzi, dacă vrem să respectăm uh, regulile convenite la nivel internațional, toate țările trebuie constrânse să respecte aceleași reguli și uh, acest lucru trebuie făcut uh, urgent. Nu putem uh, să ne lăsăm pur și simplu, ci trebuie să acționăm. Noi trebuie să trecem în ofensivă dacă vrem să fim respectați. Și, într-adevăr, să oferim consumatorului un preț mic nu înseamnă că îl protejăm. Există o serie întreagă de norme de mediu, sociale, salariale, care constituie un element uh, foarte important în ce privește produsul pe care îl oferim consumatorului. Mulțumim, Peter. Da, domnule președinte, mulțumesc. N-am vrut să intervin, dar cred că trebuie să am o intervenție scurtă pentru a sublinea un aspect important. N-ar trebui să acționăm uh, la nivel de stat membru, la nivel unilateral, ci să acționăm la OMC multilateral. Domnul uh, Weber uh, amintea de Canada. Eu sunt raportor pentru acordul cu Canada și sper ca problema de care aminteați dumneavoastră, faptul că Bombardier are acces pe piețele noastre, iar noi nu avem acces pe piața lor, sper să se rezolve. În orice caz, ne vom strădui să luptăm pentru acest lucru. Să nu uităm însă de IMM-uri, de faptul că ele nu au um, suficientă susținere pe piața noastră internă. Avem uh, licitații uh, de dimensiuni mai mici, care și ele sunt importante. Suntem într-o perioadă de recesiune, într-o perioadă grea în care șomajul este ridicat, și ar trebui să găsim uh, modalități de ieșire din criză. Discutăm cu uh, partenerii noștri din SUA, dar înainte de orice trebuie să facem ordine la noi acasă, trebuie să creăm mai multe locuri de muncă, să creăm creștere pentru a ieși din această situație cât mai curând posibil. Mulțumesc! Președintele, mulțumim, Peter. Acum o să dau cuvântul Comisiei Europene. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc tuturor celor care au intervenit pentru că părerea lor a fost uh, foarte utilă. E un lucru îmbucurător pentru noi să auzim uh, că există atâta interes. Foarte pe scurt, uh, o să încerc să răspund la câteva dintre întrebările adresate, în măsura în care pot. În primul rând, ce se întâmplă cu articolele 58 și 59 care lipsesc din propunerea Comisiei. Sigur că noi vrem să asigurăm coerența, dar uh, sperăm că propunerea Comisiei să fie adoptată în forma pe care noi am prezentat-o. Sperăm uh, că nu vom avea nevoie de completări ulterioare dacă apar situații neprevăzute, le vom rezolva pe măsură ce ele se produc. Domnul Kazak a constatat o contradicție între articolul 80 și articolul 6. Nu cred că există o contradicție. Dacă, de pildă, noi negociem cu Brazilia pentru ca ea să-și deschidă piața și o autoritate contractantă hotărăște uh, ca un ofertant să fie exclus de pe piața noastră, bine, asta nu face decât să ne confere o marjă de manevră în favoarea noastră. Eu uh, cred că nu uh, va fi deci un lucru care să prezintă probleme. În plus, în regulament uh, se prevede că odată ce se ia o hotărâre de consultări cu o parte terță putem să împiedicăm uh, entitățile sau autoritățile contractante să um, elimine ofertanți. Există o întrebare filosofică pe care domnul Jadot a pus-o, dar nu numai uh, el. Ar fi bine oare ca politica industrială să um, fie un scop al politicii noastre comerciale? Răspunsul e clar. Politica industrială este cea care este, însă politica comercială merge mai departe de efectele pe care le-am constatat, de obiectivele pe care ne le-am fixat. Ea are un conținut global. Dacă faci o licitație uh, și dai preferințe produselor locale, înseamnă că, practic, uh, ai un regim preferențial. Noi la OMC, timp de mulți ani, am respectat reguli care împiedicau preferința acordată produselor locale, pentru că dacă începi să le spui oamenilor cumpărați produse locale, așa cum spun și americanii, buy American, înseamnă că transmiți un semnal foarte negativ restului lumii și avem o problemă de politică comercială. V-ați referit la raportul uh, calitate-beneficiu. Da, acest uh, raport uh, este un criteriu foarte clar pe care noi îl avem în vedere. Aș aminti un lucru care nu a apărut în intervențiile dumneavoastră, care reacție la spusele domnului Fielner. Primim semnale de la alți parteneri de negociere inclusiv la Geneva, mai multe țări um, solicită um, acorduri privind achizițiile publice și constatăm că oamenii sunt atenți la aceste probleme și încep să fie mai deschiși, încep să adere la regimuri internaționale. Mesajul este de seriozitate. Ei uh, sunt uh, dispuși să fie mai deschiși. S-a mai pus o întrebare în legătură cu consultările derulate cu evaluarea de impact. Ea este deja publică, din câte știu. Da, nu să pretind că am uh, primit uh, sprijin de plin 100% din partea tuturor respondenților. Întotdeauna răspunsurile pe care le primim în consultările publice sunt amestecate dar în principiu toți cei uh, din sfera publică au reacționat pozitiv. Pe ansamblu, credem că ne bucurăm de sprijin. Evaluarea de impact aduce la lumină o problemă de cuantificare. Răspunsurile nu sunt uh, sistematice, nu sunt neapărat legate de participarea ofertanților străini, nu avem suficiente cifre fiabile la dispoziție. Deci uh, rezultatele nu sunt cuantificabile 100%, însă dovezile există. Dacă ne uităm la modul în care evoluează practicile de ofertare în lume, vedem că actualmente competitivitatea industriilor locale începe să fie promovată. Unele țări au și fost date ca exemplu aici, nu vreau să mai insist, dar e clar că avem o problemă. O altă problemă privește libera circulație a bunurilor pe piața internă. Dacă ar trebui să restricționăm licitațiile la doar, doar la produse europene, vom uh, încerca să rezolvăm uh, problema printr-un procent de 15% pentru produse străine. Nu știu dacă e cea mai bună soluție, dar deocamdată asta e soluția. Uh, și ne putem baza întotdeauna pe regulile privind uh, indicația de origine avem o economie integra- integrată și un lanț de aprovizionare destul de complex, așa că trebuie să putem asigura trasabilitatea. În ce privește dezvoltarea, ar fi trebuit să spun de la început, țările cele mai puțin dezvoltate sunt excluse de la propunere. Ele vor avea acces de plin dacă vor să participe la licitații. Nu știu dacă ar trebui să distingem între țări emergente foarte competitive și restul, deoarece acel procent de 20% din PIB sau procent mai mare pe care țările îl cheltuie e cheltuit destul de transparent. Faptul că rezervi anumite licitații pentru producători locali nu înseamnă că obții un raport uh, calitate-preț mai bun. Acest lucru nu face decât să favorizeze corupția sau practici uh, nefaste. Deci eu aș spune că dacă aplicăm uh, o astfel de procedură, ar însemna că um, acționăm în dauna dezvoltării. Am să mă opresc aici, deoarece cred că nu mai am timp. Și aș mai spune un singur lucru înainte de a da cuvântul colegului meu. În legătură cu acordul privind achizițiile publice și fragmentarea pieței unice, noi nu încercăm să ne închidem piața, dar considerăm că alternativa pe care poate unii dintre noi ar prefera-o, a status quo-ului, nu e favorabilă, pentru că asta ar presupune că tot mai multe țări ar fi încurajate să facă ceea ce fac acum, și anume să impună mai multe condiții ofertanților noștri. Deci nu vrem să facem același lucru în Europa. Noi vrem să încurajăm pe alții să fie deschiși și vom face acest lucru dându-le exemplu. Sigur, nu vom fi deschiși 100% uh, în orice condiții dacă ne vom confrunta cu bariere dureroase în alte țări. Domnule președinte, aș vrea doar să fac câteva comentarii. În legătură cu articolele 58 și 59, după cum știți, astăzi aceste articole prevăd reciprocitatea și apar doar la directiva utilități, nu, uh, deci doar la apă, transport. Nu am inclus aceste articole și în uh, directiva privind licitațiile publice din motivele deja explicate. Știm că la Consiliu și la Parlament unii doresc reintroducerea articolelor 58 și 59 în pachetul de reforme pentru a asigura o coerență în caz de negocieri, dar acest lucru ar uh, presupune prelungirea negocierilor. Deocamdată noi considerăm că acestea nu sunt neapărat necesare aici, în acest regulament. În al doilea rând, uh, instrumentul prevede două abordări la articolul 6 pentru entitățile contractante, iar la articolele 8 și 10 avem o abordare centralizată. Noi considerăm că cele două abordări trebuie păstrate, sunt uh, corelate și complementare. La articolele 6 și 8 se vorbește despre achizițiile publice zilnice pe care le fac autoritățile contractante în Uniunea Europeană și motive de refuz. Dacă ne confruntăm cu refuzuri permanente, refuzuri repetate din partea acestor țări, am putea să apelăm la articolul 10, dar considerăm că avem nevoie de ambele seturi de măsuri pentru o politică europeană coerentă în ce privește pe ofertanții străini. Acest regim, în special cel de articolul 6, s-a spus că ar crește cheltuielile de contractare chiar cu 60%. Vă amintesc că uh, acest uh, regim de la articol 6 este la latitudinea autorităților contractante. Ele pot hotărâ dacă resping sau nu ofertanți pe baza reciprocității. Nu sunt obligate să refuze. Pot să-i accepte. Deci nu chiar ofertanți din China pot participa. Dacă doresc uh, însă să respingă un ofertant din orice motiv, sigur că se pot folosi de prevederile din articol, dar nu cred că uh, costurile pentru autoritatea contractantă ar crește cu 60%. În ce privește datele, cifrele, cred că sunt aici uh, niște neclarități. Conform uh, estimărilor noastre, pragul de 5 milioane de euro înseamnă că pentru toate contractele care sunt sub 5 milioane, licitațiile vor fi deschise pentru toți ofertanții. Și acestea însumează cam 90 și 3% din uh, toate contractele de licitații publice. Doar 7% vor intra sub vor intra um, la regimul uh, în care peste 5 milioane de euro putem să respingem ofertele care vin din țări uh, ce nu oferă reciprocitate și au 50% um, din valoare din aceste țări. Vă amintesc că instrumentul acesta contrar situației actuale, încearcă să aducă criterii uniforme pentru toată Uniunea Europeană pentru tratamentul ofertanților. Deci noi considerăm că ele nu fac decât să consolideze piața internă. Se stabilește acces pentru toți ofertanții pentru contractele sub 5 milioane de euro. De asemenea, are prevederi detaliate cu privire la criteriile pe care autoritățile contractante le pot invoca pentru a respinge ofertanții. Se insistă pe reciprocitate, Comisia Europeană va avea un cuvânt de spus și poate hotărâ dacă respingerea unui ofertant este acceptabilă sau nu, pe baza testului de reciprocitate. Acest lucru credem noi că va duce la o mai mare armonizare a pieței interne, pe când Astăzi piața internă este fragmentată, avem practici foarte diferite la un stat membru la altul. Unii ofertanți străini sunt respinși uh, în funcție de viziunea unei autorități care diferă de ale altora. Iar în ce privește regulile de origine, avem uh, iarăși uh, o oarecare fragmentare. Și în fine, domnule președinte, în ce privește acordul privind achizițiile publice, acesta este preluat în regulament, este respectat. Președintele, vă rog să încetiniți puțin ritmul pentru că interpreții nu pot ține pasul. Îmi cer scuze, domnule președinte. Deci, în ce privește acordul privind achizițiile publice, sigur că noi respectăm toate obligațiile internaționale, inclusiv cele la care am aderat prin prisma acestui acord și se garantează accesul ofertanților. Dacă hotărâm să închidem piețe, o vom face bilateral și, de pildă, chiar dacă hotărâm să respingem un ofertant, asta nu înseamnă că toți ofertanții din țara respectivă vor fi respinși automat. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Uh, uh bei allen Kollegen für die Debatte heute. Aș dori să mulțumesc tuturor colegilor care au participat la dezbaterea de astăzi. Sigur că problema până la urmă se uh, ajunge la uh, chestiunea banilor contribuabililor și care are o legătură directă cu achizițiile publice. Am mai reușit ceva din această dezbatere. În cadrul pieței unice europene există aspecte care trebuie să fie uh, clarificate. Uh, când vorbim despre reciprocitate, ne gândim, de exemplu, la uh, trenurile de mare viteză din Franța, care uh, pot să fie construite în Germania sau uh, trenul de mare viteză din Germania, ICE-ul ar putea, uh, ar trebui să uh, poată călători și în Franța, dar e de competența altei comisii. comisii. În ce privește calendarul, am avut o dezbatere astăzi. Voi încerca să uh, prezint un uh, raport care ar uh, permite uh, uh, multor persoane să se mulțumească cu acest text, dar cele care doresc să aprofundeze subiectul sunt invitate să o facă și sper ca săptămâna viitoare să uh, ne acordăm răgazul necesar pentru a studia, am anunțit acest dosar și pentru a continua cu el. Am putea să uh, solicităm și serviciul uh, juridic uh, să rugăm să analizeze acest text și la următoarea reuniune a coordonatorilor vom discuta acest dosar și sper că foarte repede vom putea să organizăm o audiere în cadrul căreia să ne alocăm timpul necesar pentru a studia condițiile de pe piața internă dar și tot ce ține de deschiderea piețelor uh, uh, din țările terțe. Și sper că acest dosar să progreseze. Vă mulțumesc încă o dată pentru această dezbatere de astăzi. Acum ajungem la punctul 20. Foarte pe scurt, trecem la schimbul de opinii cu Comisia cu privire la instrumentele de apărare comercială. Comisia ne-a trimis cel de-al 30 Uh, la raport uh, anual cu privire la acțiunile țărilor uh, terțe. M-aș bucura dacă Comisia ar putea să ne prezinte acest raport, dar se pare că avem Uh, foarte multe subiecte interesante de discutat și ne-am fi bucurat dacă uh, raportul să fi, ne fi fost trimis uh, mai repede când a fost finalizat, în urmă cu un an și m-aș bucura dacă reprezentantul Comisiei ne-ar putea face această prezentare PowerPoint astăzi, amintindu-vă că va trebui să terminăm ședința la ora 6 și jumătate. Deci mulțumesc celor care au rămas încă în sala de plen și aș dori să dau cuvântul domnilor Telghe și, domnul, uh, și Müller din Comisia, de la Comisia Europeană. Vă rog. Um, Mulțumesc, domnule președinte. În cadrul acestui punct privind instrumentele de apărare comercială, Vă propun să vorbim întâi despre acțiunile țărilor terțe împotriva exportatorilor europeni. După cum știți, Uniunea Europeană utilizează aceste instrumente de apărare comercială care sunt însă folosite și de țări terțe și pot fi folosite și împotriva exporturilor din Uniunea Europeană către aceste țări terțe. Exporturi care sunt afectate fie de anchete, fie de măsuri în anumite cazuri. Monitorizarea acestor uh, acțiuni de apărare comercială a țărilor terțe face parte din sarcinile principale ale DG Trade. Obiectivul nostru principal este să deschidem piețe pentru exportatorii noștri și să păstrăm aceste piețe deschise și în acest context facem o monitorizare pentru a ne sprijini exportatorii și în următoarele uh, minute, înainte de a lansa dezbaterea, vă voi prezenta stadiul uh, actual al acestor activități de monitorizare. Uh, Comisia a pregătit al nouălea raport privind uh, acțiunile țărilor terțe, raport care a fost transmis instituțiilor vizate. Am dori să începem cu câteva cifre care arată tendințele, apoi Uh, ne vom concentra pe principalele probleme, principalele realizări pe care le-am avut în acest sector și apoi vom uh, extrage niște concluzii. Tendințele activitățile de apărare comercială ale țărilor terțe împotriva exporturilor europene arată două tendințe. Avem, uh, în primul rând, un număr important de măsuri de apărare comercială împotriva exporturilor europene. În ultimii ani, acest, uh, această cifră a rămas stabilă. În 2009 avem 138 de măsuri, în 2010 o mică scădere și în 2011 măs- numărul măsurilor a crescut, dar am, rămânem cam la același nivel. Dacă ne uităm la numărul de anchete deschise împotriva exportatorilor europeni, vedem și acolo o tendință similară. Pe partea dreaptă a tabelului vedeți 45 de anchete deschise împotriva UE în 2009, cifră care a scăzut la 40 în 2010 și apoi până la 33 în 2011. Pare o descreștere dar, dacă ne uităm la realitatea din spatele cifrelor, este practic uh, o rămânere la același nivel și asta mai ales pentru activitatea de salvgardare. Asta nu înseamnă salvgardare bilaterală, aspect pe care l-am discutat uh, pe larg în această instituție, ci activitatea de salvgardare în conformitate cu instrumentul uh, normal de salvgardare. În conformitate cu acest instrument, măsurile sunt aplicate în țările care doresc să aplice măsuri care se aplică importurilor uh, uh, din toate sursele. Dacă India dorește să aibă o astfel de măsură, ea se va aplica tuturor importurilor, fie că e vorba de importuri din SUA, din Uniunea Europeană sau din alte surse. Spre deosebire de măsurile antidumping sau măsurile compensatorii care sunt specifice pe țări. și suntem afectați de astfel de măsuri de salvgardare, însă volumele de export afectate propriu-zis sunt destul de scăzute. Vedeți că o mare parte din anchetele deschise uh, la acest capitol nu au condus la măsuri. Și acum, dincolo de cifre, doresc să vă prezint problemele uh, reale care se ascund în spatele lor. Uneori, regulile OMC nu sunt uh, aplicate în aceste țări terțe. Sigur că Uniunea Europeană, care aplică la rândul ei aceste instrumente de apărare comercială, nu poate să se opună utilizării instrumentelor de apărare comercială de către țări terțe, dar cu condiția ca acestea să fie folosite în mod corect și în conformitate cu regulile uh, OMC sau cu regulile fixate de acordurile de liber schimb. Și asistăm la mai multe probleme aici. Prima fiind utilizarea inadecvată a instrumentelor. Și aici sunt două puncte unul, represalii. În trecut și de altfel și astăzi asistăm la cazuri uh, uh, de măsuri de mm, apărare comercială aplicate de țările terțe care par a fi acte de răzbunare, de represalii. este în general o acțiune reciprocă care vine ca reacție la o măsură impusă de Uniunea Europeană împotriva țării uh, terțe respective. Și coincidențele la care am asistat în acest sens sunt destul de surprinzătoare. Uniunea Europeană a impus măsuri împotriva importurilor dintr-o anumită țară și vedem că și țara respectivă a impus apoi măsuri împotriva importurilor din Uniunea Europeană. De exemplu, uh, Uniunea Europeană a, impordus, a introdus măsuri împotriva scannerelor importate din uh, o țară terță și la fel țara terță a impus uh, măsuri axate pe aceleași uh, companii din Uniunea Europeană care, cu care fuseseră inițial probleme. Și aceste cazuri de reciprocitate s-au repetat. Și atunci, ce facem noi? Urmărim îndeaproape tipurile de cazuri în cadrul proceselor de anchetă, avem intervenții, avem un proces de coordonare cu industria, cu statele membre, cu diferitele țări care sunt afectate de aceste măsuri. Monitorizăm situația îndeaproape pentru a ne asigura că regulile sunt respectate. Și dacă Mm, cazul este deosebit de grav, avem uh, opțiunea de a ne adresa OMC și avem de altfel un astfel de caz care este evaluat acum de mm, organizația de la Geneva. Și al doilea punct, utilizarea instrumentului de salvgardare. Unele țări în curs de dezvoltare sunt atrase de utilizarea acestui sistem pentru că este mai ușor de folosit decât măsurile antidumping sau măsurile antisubvenție, însă problema cu acest instrument, chiar dacă este utilizat destul de puțin, este că instrumentul de salvgardare se aplică tuturor importurilor, din orice sursă ar fi ele. Foarte multe cazuri salvgardare se uh, afectează așadar um, uh, una sau mai multe țări. Dacă un exportator este supus unei acțiuni de apărare comercială în Uniunea Europeană, în SUA sau în Canada, autoritatea și autoritatea care investigează consideră că trebuie impusă o măsură, atunci exportatorul nu poate ști întotdeauna cum a fost calculată marja de dumping. Sigur că um, exportatorul poate calcula la rândul său și avocații săi pot calcula până la ultima zecimală. Însă, în momentul în care uh, uh, investigația este condusă într-o altă țară terță, din păcate modul de calcul nu este la fel de transparent. Și încercăm să încurajăm autoritățile care realizează anchetele în țările terțe să aplice aceleași uh, măsuri de transparență. Și o altă problemă, toate aceste cazuri sunt din ce în ce mai complexe. Și am uh, văzut recent că valoarea exporturilor afectate de astfel de cazuri este semnificativă, poate să ajungă la miliarde și în același timp și Uniunea Europeană are propriile sale cazuri care afectează o parte importantă de, din volumele de export, iar cazurile sunt din ce în ce mai complicate. Dacă avem și, și această complicație apare mai ales uh, în cazul în care se aplică și măsurile antisubvenție, pentru că Uniunea în Uniunea Europeană ă, trebuie să existe o coordonare, în primul rând cu exportatorii și asta nu face decât să complice lucrurile. Am vorbit despre probleme, dar există și realizări activitatea noastră de anul trecut uh, a fost totuși fructoasă. Am reușit să obținem niște rezultate pozitive, unul fiind problema reducerii la uh, zero. Știți poate că Statele Unite aplică această metodă de reducere la zero atunci când calculează marjele de dumping și uh, prin coordonarea membrilor uh, OMC am reușit să punem capăt acestei uh, practici. Și m-am referit pe slide-ul meu și la rezultate individuale, de exemplu Ucraina, care Uh, deschisese măsuri antidumping împotriva produselor uh, petroliere. Statele membre afectate erau Polonia și Lituania și datorită unui efort coordonat între autoritățile lituaniene și poloneze și exportatorii din aceste țări și datorită contactelor cu Ucraina am reușit să um, închidem acest caz. La fel și în cazul frigiderelor. Și apoi în Brazilia a fost un caz cu vinurile care a început în acest an și s-a încheiat în octombrie și aici a avut loc o coordonare la nivel european cu producătorii de vinuri, cu, cu țările exportatoare, dar și o colaborare cu alte țări terțe care erau și ele uh, afectate de anchetele deschise de Brazilia, Statele Unite, uh, Noua Zeelandă, Canada, Africa de Sud. Așadar, au fost și rezultate pozitive, la asemenea și în cazul cu Iordania, uh, cu țiglele și acolo am obținut un uh, rezultat uh, pozitiv. Și ajung acum la concluzii. Activitățile țărilor terțe rămân destul de intense și în acest domeniu este nevoie de un efort coordonat uh, am vorbit despre mm, valoarea economică a acestor cazuri, despre complexitatea care crește. Și despre necesitatea de a avea un efort coordonat care să permită obținerea celui mai bun rezultat posibil pentru exportatorii noștri. Mulțumesc! Äh, meine Frage ist, gibt es... Mulțumesc foarte mult pentru prezentare. Și acum, uh, membrii care doresc să ia cuvântul sunt invitați să o facă. Aș dori uh, să fac o observație personală. Întâi, în plenara de săptămâna trecută de la Strasburg, am vorbit despre un caz uh, de mm, antidumping uh, și cred că o mare parte din deputați au fost de acord că Comisia are nevoie de mai mult timp pentru a analiza mai bine cazul. am convenit că trebuia utilizat tot uh, intervalul de timp acordat pentru a se analiza cât mai bine situația respectivă. Așadar, am cerut ca acest aspect să fie tratat în mod prioritar. Doriți să luați cuvântul uh, din nou? Domnul președinte reia, dacă... A, ah, Ianic dorește să pună o întrebare. Întrebarea mea este foarte scurtă. Sigur că pentru ecologiști, unul din punctele importante pe care am dorit să-l vedem uh, abordat de comisie este legat de pachetul antisubvenție. Daniel Caspari a menționat acest lucru când a dat exemplul uh, cazului cu panourile fotovoltaice din China și aș dori să știu cum lucrează Comisia în prezent pe acest pachet antisubvenție, mai ales subvențiile care vin împotriva protecției mediului. A fost cazul uh, pescuitului, de exemplu, în uh, cadrul OMC și aș dori să știu dacă Comisia are într-adevăr intenția să integreze standarde de mediu în măsurile de protecție. De îndată ce vine vorba despre politicile climatice, sigur că se vorbește despre um, scurgerile de carbon în ideea că Europa, care are obiective ambițioase în termen de mediu, ar trebui să aibă posibilitatea să se și protejeze față de țări care nu, um, impli- care nu impun aceleași uh, obligații uh, companiilor lor și mă gândesc la um, schemele de comercializare a certificatelor de emisii. Deci vă întreb care este impactul în cazul practicilor antisubvenție și deci măsurilor antisubvenție. Și domnul președinte reia, înainte de a ajunge la întrebări, uh, la, la răspunsuri, am și eu o întrebare suplimentară. Aș dori să știu dacă Comisia a analizat efectele cazurilor antidumping în practică, efectele asupra angajaților, consumatorilor, pentru că începând cu anul viitor vom începe revizuirea directivei antidumping și cred că mulți dintre noi sunt interesanți să, interesați să afle care sunt experiențele în cazurile antidumping. dumping în termen de efecte asupra lucrătorilor și consumatorilor din eh, Europa. Mulțumesc foarte mult pentru aceste întrebări. Eh, comisia este reprezentată de două persoane și colegul meu va răspunde la o parte din întrebări și apoi voi eh, completa și eu. Mulțumesc. Um. Mulțumesc, domnule președinte. Prima întrebare este cea referitoare la problemele de mediu și cele sociale. Probabil că răspunsul meu nu vă va satisface. Când uh, folosim instrumentele tradiționale de apărare comerciale, uh, subvenții, măsuri de salvgardare, noi nu avem un temei juridic internațional pentru a putea integra aceste dimensiuni în uh, anchetele noastre. Deci nu putem pur și simplu să spunem că noi, în Uniunea Europeană, avem uh, un anumit grad de protecție de mediu, un nivel costisitor și am dorit ca el să apară în uh, cifrele pe care le publică producătorii europeni. Acest grad, sigur că nu este respectat în uh, țările terțe, nu au un grad echivalent de protecția mediului. Nu putem să facem nimic în sensul ăsta am putea să acționăm doar prin uh, negocieri internaționale, dar la momentul de față, așa cum sunt acordurile și textele de la OMC, în calculele antidumping nu se poate ține cont de aceste aspecte. Deci, uh, dacă am încercat să cerem aceste lucruri pe care nu le-a mai cerut nimeni, ne-am trezit cu uh, litigii la OMC. Totuși, am putea introduce aspectele de mediu atunci când ajungem la concluzia că ne confruntăm cu dumping, că s-a dat subvenție și că apare un risc de rănire când e pus în joc interesul Uniunii, interesul public. Și atunci ne putem pune întrebarea, e logic să impunem aceste măsuri sau ar um, dăuna acest lucru Uniunii ca întreg? Deci doar așa putem lua în calcul aceste aspecte. Dar nu putem să o facem în mod direct. Domnule Caspari, m-ați întrebat dacă monitorizăm ce se întâmplă după ce impunem niște măsuri. Noi nu facem o monitorizare sistematică, dar impunem măsuri pe perioadă de 5-6 ani, de obicei, și după 5 ani ajungem într-un punct în care ne uităm dacă măsurile trebuie să fie prelungite sau nu. Asta și în funcție de dorințele companiilor noastre. Dacă există un interes în acest sens, facem o revizuire și în procesul de revizuire vedem dacă măsurile au fost eficiente sau nu. Acesta este scenariul cel mai probabil. Pe lângă această posibilitate, principiul general este că noi acționăm la cerere. Așa după cum facem când deschidem uh, o anchetă. Pentru a deschide o, o anchetă e nevoie de o reclamație, o plângere din partea unei companii care ne sesizează cu privire la o practică de dumping sau o practică care uh, prezintă riscuri, amenințări. Însă, Altfel, uh, nu avem mijloace de intervenție. Dacă vine exportatorul și ne spune uh, taxele vamale sunt uh, prea mari, practic ele sunt prohibitive, nu ne permit accesul pe piață, dacă aceste afirmații se dovedesc, atunci da, intervenim, dar doar la cerere, repet. Pe de altă parte, nici noi nu suntem orbi și ne dăm seama că avem uh, acces la statisticile privind importurile, avem statistici uh, speciale care se bazează pe articol 14.6 și avem prevedere referitoare la taxele colectate în uh, anchetele antidumping. Este vorba despre anchete care se derulează rapid și vedem dacă măsurile au fost eficiente care a fost volumul uh, de produse în cauză și care este nivelul taxelor. Apoi mai există modalități de eludare ale pieței. Acolo unde se impun taxe vamale foarte mari, vedem că apar um, procese de eludare, de ocolire și acestea apar în statistici. Și putem uh, după ce le constatăm, să acționăm în consecință. Nu știu dacă ar trebui să existe un proces de monitorizare oficial în ce privește acțiunile pe care noi le întreprindem pe piața europeană pentru companiile europene. Acest, această idee a fost vehiculată acum câțiva ani când comisarul Mendelssohn a lansat Cartea Verde. Dar ce pot să vă spun acum este că întreprinderile europene în unanimitate au spus că nu doresc un astfel de lucru. De ce? Dintr-un motiv simplu, pentru că un astfel de organism costă. Dacă e să faci evaluări uh, sistematice, pe lângă anchete, înseamnă că trebuie să trimiți chestionare către producători, către utilizatori, consumatori, către importatori, faci o anchetă și practic ajungi la aceeași concluzie sau poate la alte concluzii, dar ideea este că nu avem resursele pentru a face aceste lucruri. Iar răspunsul uh, ferm din partea întreprinderilor europene este că nu avem nevoie de acest lucru. Dacă se întâmplă ceva, importatorii, exportatorii, producătorii, uh, oricine poate veni și să reclame situația respectivă. Și în fine, temerea acum că am putea impune taxe vamale prea mari, nu cred că ar trebui să ne îngrijoreze. Noi avem uh, un alt instrument de calcul și anume regula privind taxa cea mai mică. Atunci când calculăm o marjă de dumping, nu ne oprim acolo. Ne uităm și vedem dacă avem nevoie de întreaga marjă. Dacă nu e nevoie de întreaga marjă, noi impunem o taxă mai mică. Și astfel, jumătate din taxele vamale pe care le calculăm se bazează pe acest principiu probabilitatea ca noi să depășim um, pragul este mult mai mică în comparație cu competitorii noștri. Președintele, mulțumim. Nu mai dorește nimeni să ia cuvântul? În acest caz, vă informez că prezentarea PowerPoint va fi transmisă deputaților în următoarele ore. Aici încheiem aceste discuții care sigur că vor contribui la propunerea de modernizare a instrumentelor de apărare comercială, propunere care va fi publicată anul viitor. Dar vom mai discuta despre aceste chestiuni pe viitor. Următoarea reuniune pe 17-18 decembrie și acum la diverse, văd că nu mai dorește nimeni să zică nimic. Următoarea noastră reuniune este, cum ziceam, pe 17-18 decembrie. Mulțumesc tuturor celor care au luat parte la ședința de astăzi. Mulțumesc secretariatului și interpreților și vă doresc uh, o, o perioadă bună până la următoarea noastră ședință înainte de Crăciun. mine și nu fac. Asta e de